cuvântul doamnei Ferreira, aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Consiliului în exercițiu, domnul Venizelos. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest vot, aș vrea să fac o scurtă declarație în numele Consiliului. În ceea ce privește ratificarea acordului interguvernamental, vă pot confirma în numele Consiliului că semnatarea acest acord interguvernamental în legătură cu mutualizarea contribuțiilor la fondul de rezoluție unică, deci trebuie să vă spun că semnatarii sunt uh, hotărâți să lupte pentru ca ratificarea să se încheie în funcție de cerințele juridice naționale pentru că acest mecanism să poată fi funcțional uh, la data prevăzută. Are cuvântul domnul comisar Barnier, vă rog. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș vrea și eu să vă mulțumesc, stimați eurodeputați, așa cum a făcut-o și președintele Schulz. Le mulțumesc eurodeputaților care au uh, Uh, lucra la acest text, uh, începând cu raportul Ferreira și toți raportorii din umbră. Azi dimineața am făcut un bilanț mai complet al celor 41 de texte privind reglementările, privind uh, transparența, texte pe care împreună le-am elaborat. Am beneficiat de sprijinul mai multor președinții, printre care și cea Elena. Uniunea bancară este practic elementul central, este piatra de temelie. Am înțeles cu toții că stabilitatea zonei euro înseamnă stabilitatea întregii pieți, pieți unici, pentru care suntem cu toții uh, răspunzători. Deci avem mai multă transparență, mai multă responsabilitate și, îndrăznesc să spun, avem mai multă morală și etică. Pierțele financiare acum sunt în slujba cetățenilor, în slujba consumatorilor și a întreprinzătorilor și o fac și practic acum sunt la locul lor, așa cum trebuiau să fie. Și știți ce s-a întâmplat în 30 de ani când aceste instituții nu s-au gândit decât la propriul lor interes. De asemenea, vreau să subliniez faptul că toate grupurile din acest Parlament s-au implicat în aceste lucrări privind reglementarea și supravegherea uh, băncilor, pentru ca cetățenii să aibă încredere din nou. Acestea sunt bazele pentru a avea din nou creștere economică și pentru a ne spori competitivitatea. Deci, încă o dată, toate mulțumirile mele. Vă mulțumesc! Doamne Jolie, vreau să luați cuvântul și dumneavoastră. Aia, ah ok, alles klar. Ah, am înțeles, bine. Bine, atunci trecem la vot și mai întâi vom vota textul întreg, amendamentul 2. Uh, Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Propunerea astfel modificată a Comisiei pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Propunerea unei uh, rezoluții legislative. Deschid uh, votul acum cu apel nominal. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Au votat 570 uh, pentru, 88 cu nu și 13 s-au abținut. Felicitări, doamnă Ferreira! Bine, colegi, proseguiamo le votazioni. Dragi colegi, continuăm cu voturile. Domnul Silvestris dorește să ia cuvântul? Nu, nu dorește. Bine, atunci continuăm. Raportul Weidenholzer, vot unic, apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Raportul Vortman Kohl, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Raportul Corera, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Raportul Speroni. Tot vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Nitras. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Raportul Andres. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Raportul Galo. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul Frederic Darden. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Și iar Darden. Vot s-a deschis. Votul cu apel nominal. S-a închis. Se adoptă. Raportul Simon declar poziția Consiliului adoptată. Fidanța, primul bloc. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea Comisiei, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă, cine... vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă raportul Leichtfried. Blocul 1, cine e pentru? Cine e împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 de, apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 72 caduc, 70 cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, sigur. La 70, verificare electronică. S-a deschis votul, s-a închis. Și se adoptă. 10D. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 caduc. Propunerea comisiei acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția legislativă pentru vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Heckmark. Blocul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 2 este caduc. Propunerea comisiei, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum rezoluția legislativă, vot cu apel nominal. Să deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Raportul Gigold. Amendamentul 4. cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Clute. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Comisia dorește să ia cuvântul. Domnule comisar, vă rog. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte la raportul Clute privind um, conturile de plăți. Comisia va transmite uh, un document înscris pentru ca dumneavoastră să-l analizați. De asemenea, profit de ocazie pentru a vă atrage atenția asupra faptului că mai multe declarații în numele Comisiei Europene au fost făcute cu privire la acordul uh, la care au ajuns colegiuitorii în legătură cu următoarele dansare. Raportul Baldosare privind dezvăluirea informațiilor non-financiare de către anumite companii și grupuri. Raportul Forber privind piețele și instrumentele financiare. Raportul Riche privind uh, echipamentele marine și raportul Roetova privind echipamentele la presiune. De Uh, relațion... Mulțumesc. Raportul Berez. Acum blocul 1. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Propunerea Comisiei pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Raportul Tain. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Raportul de Bacăr, bloc 1, amendamentul 16, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Blocul 2, este caduc. Propunerea Comisiei Cinei pentru, împotriva, abțineri se adoptă și regi, uh, rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Și se adoptă. Raportul Herzog, bloc 1, cinei pentru, împotriva, abțineri se adoptă, bloc blocul 2 este caduc. Propunerea Comisiei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și rezoluția legislativă pe apel nominal s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Vortman Col, bloc 1, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Blocul 2 caduc, propunerea comisiei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Mai departe, raportul Herans Garcia, bloc 1, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Blocul 2 cade, propunerea Comisiei cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și rezoluția legislativă, pe nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Raportul Turmes. Bloc 1, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bloc, propunerea comisiei, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Raportul Ransdorf, bloc 1, cinei pentru împotriva abțineri se adoptă, propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Tabela. Bloc 1. Cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Posta de la comisie. Propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluție legislativă cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ford, bloc 1, pentru, împotriva abțineri se adoptă, propunerea Comisiei pentru, împotriva abțineri se adoptă, rezoluție legislativă cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Baldasare, bloc 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Propunerea Comisiei pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Rezoluție legislativă cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. În condosar Baldasare, bloc 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iacolino. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prima parte corespondentă, apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Devine caduc 6. Amendamentul 2 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1, uh, parte corespondentă, pentru împotriva abțineri se adoptă. 3, pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prima parte a considerentului 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 devine caduc. 5 pentru împotriva abțineri se respinge. Propunerea comisiei cu apel nominal S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Rezoluție legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Elar. În bloc 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66 pentru împotriva abțineri se adoptă, 68 cu apel nominal S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri. Se adoptă rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Van Nistelrooy, bloc 1. Vă rog. Meine Damen und Herren, mit dem Block, den wir hier abstimmen, also cu blocul pe care votăm acum în raportul meu și în celelalte votăm cea mai mare investiție în cercetare și dezvoltare uh, care vizează competitivitatea europeane. E vorba de peste 22 de miliarde de euro. Eu aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat în ultimii trei ani în cadrul Orizont 2020, în special uh, Uh, colegilor mei și Teresa Madurel, pentru că e o decizie foarte importantă. Mulțumesc și doamnei Cabalio, care a făcut uh, timp îndelungat, uh, a militat pentru aceste tipuri de investiții în cercetare și de aceea trebuie să-i aducem un sincer mulțumesc. Mulțumesc, bloc 1, pentru împotriva abținori să adoptăm. Amendamentul 82. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 83. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Thompson, bloc 1, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluție legislativă cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Riera. Bloc 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 59 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 60. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 61. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 58. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 58. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 64. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 65. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 67. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 58. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 68. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 69. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluție legislativă, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Rubic. Bloc 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Propunerea Comisiei pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluție legislativă, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Notov, bloc 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă propunerea Comisiei. Pentru împotriva abțineri se adoptă Rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Gualtieri. Amendamentul 3. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 6. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 8. Pentru, 8 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 4. Pentru împotriva abțineri. Se respinge. 9. Cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Considerentul 22 există un amendament oral al uh, domnului Gualtieri. Vă rog. Da, aș dori să vă propun acest amendament oral care este de natură pur tehnică de adăuga la ad, aliniatul 22, which are eligible for uh, registration și așa mai departe, pentru uh, which are eligible for registration expected in register, pentru a alinia și acest uh, aliniat cu celelalte. Dacă nu obiectează nimeni, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Decizie, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Eri. Amendamentul 1. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. Modificarea 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Rezoluție, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Teane și Calfin, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Text original. Vot cu apel nominal. Aliniatul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 4, textul original, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Aliniatul 12, textul original, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Partea a doua, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 16, prima parte cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă partea a doua pentru împotrivă abțineri. Se adoptă partea a treia pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Textul original al considerentului 22, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 24, textul original, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 25, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 32, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 35, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul D, textul original, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări tuturor raportorilor.